să acționăm aceste măsuri uh, urgent și nu cred că trebuie să ne opunem acestor amendamente pentru că trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru uh, a uh, face un pas înainte cât de curând. Mulțumesc, domnule Ferreira. Am încheiat și acest subiect. Mâine, la ora 12, vom vota acest raport. Și în următorul punct de pe ordinea de zi. Raportul kisthut Rovel în legătură cu uh, contingentul tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară. Vom începe prin uh, a-i da cuvântul raportorului. Patru minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, doamnelor și domnilor, un uh, litigiu comercial care durează de 14 ani se va încheia mâine cu votul pe marginea acestui raport. Acest litigiu comercial uh, a pornit de la o decizie a OMC prin care Uniunea Europeană a fost obligată să importe carne de vită tratată hormonal din Statele Unite. Au existat uh, diverse evoluții, însă nu doresc să vorbesc despre trecut, pentru că doresc să-mi exprim bucuria referitor la faptul că am reușit să punem capăt acestei acțiuni. Președinția daneză, în numele Consiliului, într-un uh, trilog informal, a, și-a exprimat deja aprobarea referitoare la raportul meu. Așadar, nu îi mai stă nimic uh, în cale, astfel încât mâine putem să votăm și putem pune capăt acestui litigiu. În acest context, apelez la aprobarea dumneavoastră. Este vorba despre un compromis, da, dar compromisul în ochii mei este cât se poate de, dezechili- de echilibrat. Mai ales uh, industria agrară va beneficia de o securitate de planificare, lucru care nu exista până acum. Pe lângă aceasta, pe lângă raportul în sine, există aici și un semn, un semn foarte important în ceea ce privește relațiile transatlantice. Anumite divergențe de opinie trebuie lăsate deoparte, pentru că numai astfel vom fi capabili să impunem niște standarde comune la nivel internațional. Haideți să nu ne facem iluzii. Numai Statele Unite împreună cu Uniunea Europeană vor reuși în lumea globalizată de mâine să se afirme. De aceea salut încă o dată faptul că în prezent avem un grup de lucru la nivel înalt în ceea ce privește creșterea și ocuparea, pentru că dorim să colaborăm astfel încât creșterea să fie cu adevărat structurată și bună, dar să fie uh, oferită și posibilă peste tot. Și, în final, doresc să mai abordez un aspect, un punct uh, cu privire către viitor. Uh, de când au existat anumite situații de urgență în Uniunea Europeană, uh, s-a oprit importurile din Uniunea Europeană către Statele Unite. Însă, nu există niciun fel de bază documentată științific pentru că deja de mulți ani nu au mai existat cazuri de îmbolnăvire sunt pur și simplu motive protecționiste pe care le uh, menționează Statele Unite, astfel încât această interdicție de import să fie continuată. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, o asemenea situație nu poate să mai fie acceptată. De aceea, în contextul acestei uh, acțiuni legislative, am transmis uh, scrisori tuturor celor implicați și am purtat o serie de discuții. Am discutat uh, mai ales cu ministrul pentru agricultură Vilsac, dar și cu uh, reprezentantul uh, de la Kirk, pe care i-am rugat atât de repede cât se poate să inițieze o procedură care să încheie această interdicție de import. Și am uh, o veste foarte bună pe care pot să vă transmit și care mă bucură în mod deosebit. Vinerea trecută, pe 9 martie, Ministerul pentru Agricultură de la Washington a adoptat așa numita draft rule prin consultare obligatorie. Este primul pas către adoptarea unor măsuri importante, astfel încât această interdicție de import să fie abrogată. Rog astfel uh, Statele Unite să nu pună în pericol această colaborare și să încheie această procedură care a fost inițiată cât de repede posibil. Permiteți-mi așadar să mulțumesc aici din toată inima, să mulțumesc uh, Comisiei, în primul rând, dar și Consiliului, președinției, pentru colaborarea excelentă. Dar știu, 30 uh, secunde, domnule președinte, doresc să mulțumesc uh, mai ales Comisiei Agri știu că um, colegii mei de la Agri s-au uh, luptat pentru a obține pași în această procedură, dar au cooperat și au cooperat totdeauna foarte intens. Vă mulțumesc pentru aceasta. Mulțumesc, doamnă raportor, și acum are cuvântul domnul Cioloș. Merci, uh, le Tout uh, Mulțumesc. În primul rând aș dori să Mulțumesc uh, raportoarei, doamna Chistu tuturor membrilor parlamentari uh, ai Comisiei de Comerț Internațional pentru angajamentul lor uh, de a face să treacă acest acord în primă lectură. Propunerea de a spori contingentele de carne de vită fără uh, hormon este prevăzut de memorandul de înțelegere semnat cu Statele Unite în 2009 și cu Canada în 2011. Aceste memoranduri de înțelegere reprezintă oportunități reciproce pentru piețele respective și este o etapă crucială în uh, încheierea acestui război comercial care durează de zeci de ani. Foarte important, uh, Uh, Uniunea Europeană oferă un acces important pe piața sa pentru uh, carnea de vită fără hormoni, în schimb uh, se ridică sancțiuni pentru produsele europene. Mă bucur foarte mult că doamna comisar susține acest acord. Faza 2 va intra în vigoare pe 1 august 2012. Sperăm că astfel se va închide definitiv acest diverent în fața OMC-ului legat de carnea de vită. Sunt conștient de faptul că exporturile de carne de vită și de mm, vițel uh, încă sunt menținute, deci în Statele Unite, sunt menținute din cauza acelei interdicții legate de encefalopatia bovină, așa cum s-a spus aici. Știți bine că aceste restricții uh, nu uh, au nimic de a face cu liniile directoare ale Organizației Internaționale pentru Boli uh, Animale, care uh, spune foarte bine care sunt categoriile de risc vizate. Și, practic, Statele Unite se găsesc în aceeași categorie de risc cu uh, uh, Statele Unii Europene. E vorba de acel risc controlat am discutat cu uh, miniștrii de profil, de resort, uh, am discutat foarte recent cu uh, ministrul, al ministrului Vilsac la Nuremberg în luna noiembrie anul trecut. Discutam acolo probleme legate de agricultura bio și încă o dată am cerut administrației americane să facă tot posibil pentru ca să se facă progrese foarte mari pe acest dosar al encefalopatiei bovine. Așa cum s-a spus uh, și aici, putem să constatăm că uh, proiectele, uh, un proiect de um, act legislativ a fost publicat deja în Statele Unite, o primă etapă care prevede o consultare a părților interesate, deci a fost publicat în Statele Unite pe 9 martie și lucrurile probabil că vor avea un deznodământ fericit și se va acționa conform spiritului dreptului internațional și sperăm că lucrurile vor fi rezolvate cât mai rapid posibil și să ne asigurăm că producătorii de carne de vită de pe cele două maluri ale Atlanticului vor avea condiții bune de acces pe piețele respective. Încă o dată Comitetului uh, INTA, mulțumesc Comisiei, comisiei mă scuzați, INTA și AGRI și tuturor parlamentarilor. Sperăm că toată lumea se va mișca repede pentru a putea adopta cât mai repede acest proiect de regulament. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Comisia Agri, reprezentată de domnul Lyon George, un minut jumătate. Uh, thank you, President, uh, Commissioner. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Domnul comisar, dragi uh, colegi, au trecut 14 uh, ani de la războiul dintre Statele Unite și uh, Uniunea Europeană uh, pe problema hormonilor bovini. S-au uh, introdus sancțiuni de către Statele Unite la exporturile europene către, stata, către piața americană. Acest acest uh, nou acord negociat de doamna Ashton uh, în 2009 au adus la uh, încheierea acestor conflicte odată pentru totdeauna și acest lucru a dus la beneficii pentru ambele părți. Uniunea Europeană continuă să aibă interdicție la importurile de carne de vită tratată cu hormoni. Uh, și uh, nici nu uh, pierdem la exporturi. În uh, schimb, America are, Statele Unite au acces de 45.000 de tone de carne de vită pe care o exportă către piața europeană și deja dă rezultate acest, această nouă stare de um, fapt. După cum vedeți, există reguli noi în ceea ce privește carnea de vită uh, importată, noi reguli în privința encefalitei spongiforme și eu cred că aceste reguli trebuie să fie implementate cât mai repede și să creștem încrederea în comerțul între Statele Unite și Europa. Acest lucru va aduce beneficii producătorilor americani și europeni în aceeași măsură. Mulțumesc, domnule Lyon. Trecem la intervenția din partea grupurilor politice. Doamna Köstinger, două minute, are cuvântul PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc în mod special uh, colegei mele și uh, doamnei raportor, Cuistut Rovol, pentru activitatea sa. Cred că rezultatul votului de la comisie ne arată că cu acest raport și această temă sensibilă s-a ajuns la un compromis bun. Așadar, felicitări! Cu această încheiere a conflictului, Uniunea Europeană, dar și Statele Unite, au reușit să facă un pas înainte important acordul referitor la um, contingentul tarifar autonom în ceea ce privește importurile de carne de vită de calitate superioară uh, reprezintă un pas înainte în ceea ce privește uh, relațiile transatlantice. După mai multe uh, sentințe ale OMC și o serie de restricții de ambele părți care nu mai țineau numai de sectorul agrar, ci treceau deja prin toate sectoarele agricole ale Uniunii Europene, iată că pentru consumatorii europeni și pentru exportatorii uh, importori s-a ajuns la o situație mai bună. De asemenea, uh, Comisia Agri, printr-un aviz, a exprimat clar dorința sa ca acest raport să fie adoptat cetățenii europeni nu doresc să mănânce uh, carne tratată hormonal, dar nici exportatorii nu doresc să întâmpine obstacole. De aceea, acest raport se dovedește a fi o situație de win-win pentru toată lumea. Sigur că problemele care mai, au mai rămas deschise trebuie abordate în continuare. Interdicția de import pentru carne de vită către Statele Unite este absolut inacceptabilă și pe această cale trebuie să lucrăm în continuare constructiv. Este foarte important ca litigiile comerciale între Uniunea Europeană și uh, Statele Unite să fie soluționate, iar energia noastră trebuie îndreptată către alte sectoare viitoare. Uniunea Europeană se află în fața unor provocări foarte mari și trebuie să pună accentul pe competitivitate, inovare și creștere. Litigiile comerciale nu duc la așa ceva. Litigiile comerciale de multe ori pun într-o poziție de pornire mai bună statele terțe decât Uniunea Europeană. Acest fapt trebuie să ne fie cât se poate de cunoscut. Mulțumesc încă o dată raportoarei pentru activitatea foarte constructivă și fructuoasă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kestinger. Și acum, din partea socialiștilor, pentru un minut, domnul De Castro. Grazie, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi votul legat de contingentul autonom tarifar pentru carnea de vită fără hormoni este o etapă importantă pentru cooperarea comercială între Statele Unite și Europa și pentru prima dată de la Tratatul de la Lisabona, Parlamentul joacă rolul care îi se cuvine. Sperăm că astfel Statele Unite vor înțelege mai bine și rolul Parlamentului nostru și uh, am văzut uh, foarte bine acest lucru uh, în timpul vizitelor pe care le-au făcut parlamentarii în Statele Unite. Am reușit până la urmă să depășim obstacolele și sancțiunile americane și astfel putem, pe de altă parte, să menținem și interdicția importurilor de carne de vită cu hormon din Statele Unite. Asta este foarte bine. Uh, eu pot să vă spun, deci, că am reușit să facem multe lucruri și prin amendele noastre am reușit să îmbunătățim și relațiile transatlantice și stare, situația noastră la OMC. Mulțumesc foarte mult doamnei raportor, mulțumesc și raportorului nostru, domnul Lyon de la Comisia Agri. Mulțumesc foarte mult, domnule De Castro. În numele liberalilor urmează un minut jumătate doamna Șac. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Ne bucurăm că s-a încheiat uh, acest conflict uh, legat de carne de vită. Statele Unite și Uniunea Europeană au un interes comun uh, de respectare a regulilor OMC. Conflictele lungi, precum acesta, care a durat aproape 15 ani, aduc prejudicii foarte mari Uh, tuturor. Acest uh, încheiere acestui conflict reprezintă o piatră de temelie a unor relații mai solide între Statele Unite și uh, Uniunea Europeană. Pentru că ambii, ambele părți pot avea de câștigat dacă avem, ne gândim la perspectiva globală. Trebuie să eliminăm barierele și să încercăm să creăm o piață transatlantică mai bine integrată pentru a crea locuri de muncă și creștere și pentru a negocia uh, Uh, la următorul summit uh, transatlantic uh, pentru a negocia noile, noile reguli. Având în vedere faptul că trebuie să acționăm urgent, cred că Parlamentul, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să încurajeze Statele Unite pentru a um, elimina măsurile protecționiste disproporționate. pentru că acestea pot uh, duce la o spirală în care um, să înrăutățească situația. Trebuie să ținem cont de concurența globală, concurența pentru, uh, comercială, um, pentru valori și pentru uh, talent. Trebuie să lucrăm împreună și să ne menținem mințile deschise. Trecem acum la membrii neafiliați. Doamna Dodds, un și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule comisar. Circunscripția mea, Irlanda de Nord, are o agricultură uh, orientată către export. Noi exportăm cam 70% din tot ceea ce producem. Și acest lucru este mai ales valabil în domeniul uh, vitei, al cărnii de vită. De aceea, guvernul meu întotdeauna va căuta noi piețe, va prospecta deschiderea de noi piețe pentru sectorul uh, bovin din Irlanda de Nord. Noi considerăm această evoluție un pas în direcția corectă. Rectifică uh, situația nedreaptă care uh, exista uh, și fusese generată de Statele Unite în ceea ce privea produsele agricole și sper că se va ajunge la o recunoaștere a uh, calității superioare a din domeniul bovin uh, și a produselor uh, produse aici în Uniunea Europeană. Ca și alți colegi, sper să adoptăm o rezoluție uh, rapidă, sper să ajungem la o soluție rapidă referitor la interdicția privind importurilor. De asemenea, sper că acest tip de evoluții va duce la o deschidere de piețe noi pentru produsele agricole generate și produse în Uniunea Europeană, mai ales pentru produsele de natură bovină. De asemenea, doresc să adresez o avertizare, un semnal pentru sectorul uh, de produse bovine din Irlanda de Nord. Noile propuneri pentru politica agricolă prezintă un dezavantaj pentru sectorul bovin din Irlanda de Nord, care pare a fi tot mai mult caracterizat de ferme de mici dimensiuni și ne este teamă că noua politică agricolă comună îi va avantaja numai pe mari proprietari. Mulțumesc, domnule Doț. Trecem acum la oratorii în nume individual. Două minute, domnule Lebrun. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Acordul care a fost uh, Eh, semnat este unul foarte important. Împreună cu deci, revizuirea acestui regulament care autorizează un contingent autonom pentru, vian, pentru carnea de eh, vită de calitate superioară. Cu aceasta deci se pune capăt eh, unui, unui război comercial între Europa, Statele Unite și Canada, pe de altă parte. Mulțumim și noi, raportorilor, mai ales Uh, colegei uh, Melis, doamne raportor, Chistol Drovol, și nu trebuie să uităm uh, importanța și a acestei faze a doua. Este vorba de o victorie a diplomației europene și este vorba până la urmă de respect față de cetățenii noștri, pentru că astfel ei nu vor mai trebui să mai sufere din cauza cărnii cu hormoni. Uh, cei care au încercat să ne facă să ne schimbăm pozițiile nu au reușit să o facă până la urmă și totuși acțiunile și sancțiunile pe care aceștia le-au luat au fost foarte dure pentru agricultorii noștri europeni. Să nu uităm că drepturile vamale, taxele vamale au, s-au ridicat la până la 60%, ceea ce a descurajat pe mulți să exporte uh, în Statele Unite și Canada. Să nu uităm episodul anumitor specii sau varietăți de ceapă, etc. Iată deci uh, de ce aceste sancțiuni care au fost ridicate nu sunt decât un balon de oxigen pentru producătorii noștri. De partea americană se vorbește de o perioadă de opt luni înainte de a ridica definitiv aceste sancțiuni. Acum intrăm în faza a doua. Această dezbatere au arătat în ce mod putem să lucrăm împreună și trebuie să o facem și pe viitor, cu spirit pedagogic, cu spirit diplomatic și păstrându-ne exigențele, dar în primul rând lucrăm pe baza aceasta a reciprocității, care nu exclude spiritul de deschidere, din potrivă este o garanție a unui spirit în care toată lumea are de câștigat și toată lumea este respectată pentru binele colectiv. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Lebrun. Acum, doamna Andres. Señor comisario, es Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Este pentru prima dată când, conform tratatului de la Lisabona, tratat, ă, Parlamentul participă ă, pe picior egal cu Consiliul la modificarea unui regulament care, așa cum a spus ă, raportorul, reprezintă un compromis foarte bun. Acest regulament va rezolva o dispută comercială care durează de mulți ani, după cum s-a spus, Uniunea Europeană va importa mm, din Statele și Canada mm, carte de, carne de vită de calitate foarte bună și fără hormoni, iar mm, Statele și Canada vor elimina tarifele impuse produselor precum ciocolata și altele care sunt exportate către Statele Unite. Uniunea Europeană, prin acest acord, uh, rămâne la poziția sa de a interzice carnea de vită tratată cu hormoni, dar uh, se asigură de asemenea că primește carne de vită de calitate fără hormoni din Statele Unite. Și producătorii europeni pot în același timp să exporte uh, produse către Statele Unite fără tarifele precedente. E vorba de sume de uh, aproape 9 milioane de euro care erau în trecut uh, impuse statelor precum statul meu. Trebuie să felicităm Uniunea Europeană pentru uh, aceste negocieri care au dus la eliminarea sancțiunilor carusel din partea Statelor Unite. Deci salutăm acest compromis la care a ajuns Uniunea Europeană, un compromis care protejează consumatorii europeni și normalizează relațiile comerciale cu Statele Unite și Canada. Aceste negocieri pot reprezenta un exemplu de urmat pentru soluționarea conflictelor viitoare. Și mă gândesc aici la uh, problema uh, disputei uh, privind uh, encefalita spongiformă bovină, problema eliminată între timp. Mulțumesc, doamna Măghinis, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, felicitări și raportoarei și celorlalți colegi care au lucrat pe marginea acestui dosar. Se pare că toată lumea se simte bine în această seară pentru că, sperăm, am rezolvat un război comercial care a durat mult prea mult, 15 ani. Astfel încât putem să fim uh, mulțumiți și recunoscători că am ajuns uh, la acest stadiu și să privim spre viitor. Salutăm de asemenea publicarea draft rule de către autoritățile americane vineri. Cred că este un act de bunăvoință și sperăm că vă vor urma deschiderea pieței pentru carnea de vită a Uniunii Europene către Statele Unite. Însă există și anumite aspecte care nu au fost rezolvate. Există în continuare aspecte care trebuie tratate cu mare atenție. Stabilim acest acord, dar trebuie să privim cu atenție detaliile. Din punctul meu de vedere, reglementările privind uh, tratamentul uh, cu lactogaz uh, nu este uh, foarte bun, nu este un tratament practic și din perspectiva Uniunii Europene, sigur, nu este bine să auzim așa ceva, dar asta ni se spune, așa încât cred că trebuie să solicităm clarificări suplimentare. În plus, după ce obținem această claritate, trebuie să vedem cum se repercutează lucrurile uh, Uh, și asupra sectorului bovin. Sigur, am reușit să obținem un uh, rezultat mare, dar cred în continuare că ambele părți trebuie să mai facă multe astfel încât această situație să devină și mai bună pentru ambele părți. Și încă un aspect, uh, vreau să mă refer la reglementările practice. Sigur, de multe ori sunt detaliate, complicate și birocratice și sperăm că Statele Unite și iată, Statele Unite ne spun că reglementările noastre sunt nepractice în acest sector. De asemenea, în ceea ce privește uh, Rusia și ei au uh, propus să se interzică importurile din cauza epidemiei Schmallenberg. Mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Un minut, doamna Băsescu. Vă mulțumesc

Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Există un proverb care spune că ceea ce durează mult, uh, la un moment dat devine foarte bun. Sigur, uh, nu întotdeauna se întâmplă așa, pentru că de multe ori uh, negocierile îndelungate nu duc la rezultate pozitive. Însă, în acest caz, 10-15 ani a durat acest conflict cu Statele Unite. Până la urmă, însă, iată, reușim să ajungem la un uh, rezultat pozitiv. Această soluție cred că este una bună. Avem acum mai puține probleme de a importa anumite produse către Statele Unite, produse uh, pe care înainte nu puteam să le importăm sau uh, pe care le importam cu mare dificultate. Primim de asemenea um, carne de vită de calitate superioară, uh, nu știu neapărat dacă este nevoie să uh, importăm către Europa calitate, uh, carne de vită de calitate superioară, pentru că avem destulă și în Europa, dar sigur că trebuie să dăm ceva la schimb partenerilor noștri și până la urmă rezultatul uh, este unul bun. Îi dau dreptate doamnei McGuinness. Trebuie să analizăm lucrurile în continuare cu mare atenție, să monitorizăm totul, însă, per total, putem fi mulțumiți. Mulțumesc, domnule Leichtfried. Urmează acum domnul comisar. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să mă bucur că am ajuns la această etapă, așa cum au menționat unii dintre dumneavoastră, pentru a putea spune că suntem mulțumiți, că ambele părți sunt mulțumite, trebuie să vedem că e terminată și din partea Statelor Unite această uh, problemă legată de encefalita spongiformă. Ceea ce s-a întâmplat pe 9 martie reprezintă un bun pas uh, înainte. Uh, Doamna Măghine s-a referit la problema tratării carcaselor cu acid lactic. Comisia Europeană a menționat acest element la fiecare ocazie în relația asta cu Statele Unite. Problema acidului lactic trebuie tratată din punct de vedere științific și nu uh, ca un element uh, în negocieri. De asemenea, uh, și problema encefalitei spongiforme trebuie tratată din punct de vedere științific. Când avem dovada științifică că această boală este controlată, atunci măsura nu trebuie folosită ca, pentru a negocia o barieră netarifară. Mă bucur că um, Comisia a ales această metodă de a uh, rezolva problema. EFSA a făcut um, mai multe studii în legătură cu tratarea carcaselor cu acidul lactic, și Comisia va veni cu o propunere pe baza acestei analize. Sperăm că această problemă nu va reprezenta un obstacol în încheierea uh, negocierilor cu Statele Unite în privința um, de spongiforme. În ceea ce privește uh, implementarea practică a sistemului contingentelor tarifare, Desigur, acest sistem nu este perfect, din păcate nu am ajuns încă la acest sistem perfect, dar, perfect, dar uh, ca urmare a plângerilor mai multor importatori vom vedea cum putem crește transparența și previzibilitatea sistemului. Domnișoara Băsescu a vorbit despre um, sistemele de calitate și despre indicațiile geografice. Cu Statele Unite negociem acum pentru a ajunge la o recunoaștere um, reciprocă a sistemelor de um, origine geografică. Și um, în anumit privința într un produs avem acorduri specifice, dar sperăm să ajungem în cadrul OMC uh, la o recunoaștere uh, a acestui sistem de uh, recunoaștere a indicațiilor geografice. În cazul anumitor state, precum China, în acordurile uh, bilaterale, întotdeauna discutăm despre recunoașterea indicațiilor geografice și sperăm ca și cu Statele Unite să putem avansa în acest domeniu. Uh, primul semn că lucrurile merg pe calea cea bună este că am ajuns la un acord de recunoaștere reciprocă a unui uh, sistem de certificare a produselor bio. Produsele europene uh, care pot fi acum transportate către piața europeană, americană cu marca bio reprezintă dovada că negocierile, că diplomația agricolă și agroalimentară pot da uh, rezultate bune. Mulțumesc uh, încă o dată raportoarei pentru elaborarea acestui raport. Mulțumesc Parlamentului pentru că a dovedit încă o dată că sistemul de codecizie nu doar că dă um, uh, dovadă de legitimitate, uh, de legitimitate procedurilor europene, dar dovedește că putem fi foarte eficienți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Pentru două minute îi voi da uh, cuvântul doamnei raportoare încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, ultima noastră observație a fost cea mai bună. Eh, Într-adevăr, codecizia pe care o avem odată cu Lisabona și-a adus roadele. Și acum voi continua în limba germană. Raportul meu este un raport foarte important, pentru că nu vorbește numai despre calitatea cărnii de vită, calitatea cea mai potrivită, ci este vorba despre anumite relații între Uniunea Europeană și Statele Unite, relații care nu erau foarte bune și um, al cărui viitor nu se configura prea optimist, iată, s-au îmbunătățit. De aceea, întreaga inițiativă trebuie privită pozitiv. Apoi, uh, vorbim aici despre o privire către viitor. După cum a confirmat toată lumea, mai trebuie făcute foarte multe și îi dau dreptate doamnei McGuinness, trebuie să fim atenți la detalii. Pentru că aceasta este până la urmă um, o acțiune pentru îmbunătățirea relațiilor comerciale transatlantice. Un ultim punct care nu mi se pare firesc, cel puțin uh, nu din uh, experiența mea îndelungată la Parlament. Comisia pentru Comerț și Comisia Agri au ajuns la aceleași concluzii referitoare la un produs sensibil. Cred că acest lucru nu este o noutate mare, dar nu se întâmplă zilnic așa ceva. De aceea sunt foarte bucuroasă că s-a ajuns la asemenea rezultate și felicitări încă o dată tuturor. Gracias, Mulțumesc, doamnă Quistwood. Acest uh, punct va fi votat mâine la ora 12. Și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, care este raportul, uh, de asemenea, al doamnei Christwood Rovol, uh, un raport referitor la politica comercială.